Uh, uh, welcome to all of you, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog, pregătiți-vă pentru un vot de o oră și jumătate. Cel puțin, îmi pare rău. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău, dar nu avem nicio altă posibilitate decât acest vot extrem de lung. La început vom testa sistemul de votare. Vă rog să introduceți cartela în consolă și vă sunteți bucur, sunteți nemulțumiți că se apropie vacanța? Deci înțeleg că vă place Comisia ITRE, deci sunteți foarte nemulțumiți că se apropie vacanța. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Oh, no, that was okay. Okay. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Da, deci se vede că sunteți foarte nemulțumiți că se apropie vacanța. Îmi place răspunsul la vot. Trecem acum la prima propunere, primul proiect de raport, strategia europeană în legătură cu încălzirea și răcirea. Raportorul este domnul Gherec. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se acceptă, se aprobă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 102. Deschidem votul. Se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic, vă rog. I close the vote. Accepted. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, se respinge. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins adoptat. 128 pentru, împotrivă, abțineri. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri, respins. 158 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri, respins. 168, partea a doua, pentru, împotriva, verificăm. 168, partea a doua. Închidem votul. Se adoptă. 173 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotriva, abțineri, respins. 179 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 198 pentru împotriva abțineri se adoptă. 201 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV25 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV15 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV2 pentru Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 229 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 247 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 248 pentru, împotriva abțineri respins, 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 252, 40, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 261, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262, pentru. 262, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 258, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263, pentru, împotrivă, abțineri respins. 264 pentru împotriva abțineri se adoptă de această dată. 265, 266 identice, le votăm împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 267 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 269 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 268 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 285 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 286 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 290 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV34. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 291 pentru împotriva abțineri respins. 293 pentru împotriva abțineri respins. 294 pentru împotriva verificăm 294. The result is I close the vote. Închidem votul. 292 pentru. Împotrivă. Verificăm. Probabil se adoptă. 292. Se închide votul. Se adoptă. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 300 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 301 pentru, împotrivă, pentru împotriva abțineri se respinge. 302 pentru împotriva abțineri respins. 303 pentru împotrivă, abțineri, respins. 304 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, verificăm. 306. S-a deschis votul electronic. 306. I close the vote. Uh, is accepted. 307. That has to be a slower than Slower? Yeah. Deci se adoptă. Deci există o, întreb, o dificultate cu interpretarea, dacă președintele vorbește prea repede. sau ascultați în limba engleză. Am primit pentru uh, un formular scris, vă rog, vorbiți mai lent. So 306 was accepted. 306 was accepted. I, I will be a bit slower. 306 se acceptă, 307 pentru, 308 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 15 pentru, împotriva abțineri re, se acceptă, 308 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 319 pentru împotriva abțineri respins, 320 pentru împotriva abțineri se adoptă, NV13 pentru împotriva abțineri verificăm. NV30 I close the vote. Accepted. Accepted. Compromise. Se adoptă compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 329 pentru, împotriva abțineri respins. 330 pentru, împotriva abțineri respins. 331 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Deci trecem la 335 pentru, împotriva Cine este împotrivă? Din nou. 335. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 336. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 337. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 338. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 339. Pentru, împotrivă, Acum verificăm 339. I open the vote. I close the vote. Votul s-a închis. Se adoptă. 341 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 342 pentru, împotrivă, din nou verificăm. 342. I close the vote. S-a închis votul, se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 344 se adoptă. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei amendamente împreună. Pentru, împotrivă, Verificăm. I close the vote. Accepted. Se adoptă. 350. Îmi cer scuze. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 358 pentru, împotriva, abțineri, respins. 359 pentru, abțineri, respins. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 361 pentru, 361, verificăm. Închidem votul is rejected. Se respinge. 363 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 362 pentru, verificăm, 362. I close the vote. Închidem votul, se adoptă 364 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 366 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 368 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 371 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 373 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 376 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 377 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 379 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 383 pentru, împotriva. Nu sunteți nehotărâți. Încă o dată, amendamentul 383 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 384 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 396 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 397 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 398 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 400 pentru. Împotrivă, abțineri respins. 402 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 406 pentru Împotrivă. Verificăm. 406. Verificăm electronic. We close the vote. Închidem votul. Accepted. 407, 407 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri respins. 420 pentru, împotrivă, abțineri respins. 423 pentru, împotrivă, abțineri respins. 424 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 426 pentru, Se adoptă. 427 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 428, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 431 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 432 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 433 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 435, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 442, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 442. 442. I close the vote. Votul s-a închis. Se adoptă. 443 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 443. I close the vote. Votul s-a închis. Respins. 444 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 445 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 446 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV22 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. mv 39 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 1 și 8 identice le votăm împreună pentru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 împotriva abțineri se adoptă 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BA bis pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se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 se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60, partea a doua, pentru, împo împotrivă. E complicat. Nu se înțeleg între ele grupurile politice. Verificăm votul la a doua parte de la amendamentul 60. Votul s-a închis. Respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 84. Votul s-a închis. Se adoptă 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 92 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 93 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 93. 93. Înțeleg, e din cauza autorului. Votul s-a închis. Respins. 94 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votăm propunerea pe ansamblu. A votat toată lumea, votul s-a închis. 47 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri. Un rezultat bun. Felicitări raportorului. Trecem la buget. Domnule Carinț, Înainte de a vota avizul nostru privind bugetul general al UE pentru exercițiul financiar 2017, toate secțiunile, aveți cuvântul. Mulțumesc. Punct de procedură. La amendamentele 35 și 36, domnul Marinescu solicita un vot în bloc. Este vorba despre două proiecte pilot cu privire la spațiu și domnul Marinescu uh, ne propunea să le votăm împreună, 35 și 36. Bine. Vom ajunge la momentul oportun să discutăm și subiectul acesta. Uh, stimați colegi, vă rog să fiți foarte... Uh, să dați dovadă de foarte multă răbdare. Avem 45 de pagini de amendamente. Sper că aveți, ați primit aceleași pagini ca și mine. Are toată lumea uh, lista de vot de 45 de pagini. E important să avem uh, lista de vot în același format. E mult mai ușor așa. Deci 45 de pagini. Perfect. Bine, dacă nu aveți același format ca și mine, nu vă pot ajuta, dar trebuie să fiu informat. Unii dintre noi au 45 de pagini, alții 40, alții 70. Da, să trecem la vot. Deci bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, toate secțiunile și toate uh, liniile bugetare. Un vot foarte lung. Trebuie să dăm dovadă de răbdare. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri,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 30 pentru, împotriva țineri se adoptă, 31 pentru, împotriva țineri se adoptă, 32 pentru, împotriva țineri se adoptă, 33 pentru, împotriva țineri se adoptă, 34 pentru, împotriva țineri se adoptă. 35 și 36 împreună. să opună cineva? Dacă se opune cineva, vă rog frumos să-mi atrageți atenția.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 57 pentru, împotriva țineri se adoptă, 59 pentru, împotriva țineri se adoptă, 60 pentru, împotriva țineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 Votul s-a închis. Respins. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Nu. Haideți să verificăm. 73. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri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 se adoptă 93 pentru, 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 99 pentru, împotrivă,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 pen, împotrivă, abțineri se adoptă 6 pentru, împotrivă, a, verificăm. 106. Votul la 106. O sută șapte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O sută opt pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Verificăm. 109. Votul s-a închis. Respins. Votăm 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Încă o dată. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 127 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, 128 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, 130 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, 131 pentru, 130 a, să verificăm 130. Bine. Verificăm am, votul la amendamentul 130. Votul s-a închis. Respins. 131. Oricum, vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. 131 pentru, împotriva, abțineri, respins. 132 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă,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 150 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 151 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 152. Da? Da. N-am putem să, n-am putea să votăm în bloc toate principiile de restituire a bugetului la propunerea comisiei și apoi am avea câteva excepții care merg dincolo de această sumă, pe care să le votăm apoi separat, chestiuni mai controversate. Dar asta e linia generală de reinstituire a proiectului de buget al comisiei. Am putea să le votăm în bloc. Oh, great. Președintele, da, ar fi mai convenabil pentru mine, în mod clar. Dar, dată fiind experiența altor ani și pentru motive de transparență a votului nostru, știind că unii colegi votează foarte clar împotrivă, avem o mare majoritate pentru, pentru, accept, pentru adoptare, dar unii colegi votează împotrivă. Deci e foarte greu să spun acum că avem un fel de amendament de compromis pe multe linii bugetare diferite. Așadar, haideți să luăm în considerare experiența noastră din voturile trecute de la comisia noastră. Întotdeauna am votat toate liniile bugetare. Deci, îmi pare rău. Urmează acum 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Vă mulțumesc. Dar vă rog, ridicați bine mâinile. Să vă văd. Pentru că dumneavoastră, coordonatorii, nu aveți altă posibilitate decât să ridicați mâna, dar ceilalți colegi, vă rog, ridicați mâna, pentru că nu vă văd bine. 195. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sunteți singurul care votați acum. Numai dumneavoastră mai ridicați mâna. Bun. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 200 pentru. Împotrivă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 S-a închis votul. Se respinge. 238 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 239 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă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 Am închis votul. Se respinge. 251 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 253. Verificăm. 253. Închid Se respinge. 254 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Pentru că EPP-ul n-a votat deloc, spune președintele. 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 256 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 260 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 260.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 abțineri, se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Vot electronic. S-a închis votul. 43 la 8, 7 abțineri. Și acum trebuie să reconfirmăm avizul privind liniile bugetare. Votul final. Încă o dată, votul final, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 43 pentru 8 împotrivă, 5 abțineri. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdare. Și acum mai avem două voturi, dar foarte scurte, din fericire, foarte scurte. Dar deja votăm de o oră. Un proiect de raport privind statistici europene, privind uh, prețurile la gazul natural și electricitate, raportoare doamna Barbara Kappel, proiect de raport. E vorba de un text de compromis, așa cum a fost convenit cu Consiliul. Și este vorba de un vot final. Deschid votul. Un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru 8 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări pentru acest rezultat și acum trecem la un alt vot. Contribuția ITRE la moțiunea de rezoluție a ENVI cu privire la conferința privind schimbările climatice a Națiunilor Unite, COP22, de la Marrakesh în Maroc. E vorba de un vot unic pe textul de compromis prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 3 împotriva, 4 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări tuturor! Și am încheiat astfel sesiunea de vot de azi uh, la timp, din câte văd, spune președintele, sau chiar mai repede. Dragi colegi, în timp ce părăsiți această sală, vreau să vă urez o uh, vacanță minunată, dar aș prefera să rămâneți încă o oră și jumătate, dacă pot să vă cer acest lucru. Aș prefera să nu vă dau vreun alt uh, sfat decât să rămâneți alături de noi încă o oră și jumătate împreună cu domnul comisar pe care l-am invitat alături de noi. Commissioner for Research, Science and Comisarul pentru Cercetare, Știință și Inovare, domnul Carlos Moedas, va veni alături de noi. Well, you are so hurry for your holidays. Dar văd că vă grăbiți uh, să mergeți în vacanță. Ce pot să fac, spune președintele. Domnule comisar, bine ați venit în comisia noastră. Ne bucurăm că putem să vă primim din nou. E important pentru noi ca înainte de vacanța de vară să putem să discutăm cu dumneavoastră niște chestiuni importante legate de cercetare, inovare, și de asemenea să discutăm niște propuneri pe care le aveți în pregătire foarte interesante pentru noi. În primul rând, Consiliul European al Inovării, rezultatul consultării publice, starea actuală și pașii următori în ceea ce privește Orizont 2020, raportorul proiectului de raport de pune în aplicare care trebuie să fie adoptat în iulie 2016 este doamna Soledad Caveson din partea socialiștilor și democraților și acest raport de punere în aplicare este foarte important pentru noi și am dori să organizăm o vizită în Portugalia și în Spania în cadrul pregătirii acestuia. În ceea ce privește politicile legate de cloudul european, Domnul Jean-Luc Schaffhauser este raportor pentru uh, comunicarea Comisiei din aprilie 2016 privind inițiativa Cloudului European construirea unei, unei economii a cunoașterii competitivă în Europa. În primul rând, uh, vreau să vă spun că ne bucurăm uh, de rezultatul uh, țării dumneavoastră de la Paris de luni uh, seara, de, nu, de duminică seara, spune președintele. Nici nu știu dacă să vă felicit sau nu. Bar, totuși, vă felicit. <laughs> Cred că sunteți un fan, nu? Great, fantastic. All of you colleagues from și vreau să-i felicit pe toți colegii din Portugalia. Aveți doar un comisar, dar aveți uh, un campion adevărat. Așadar, haideți să trecem la subiectul care ne interesează. Schimb de opinii cu domnul Carlos Moidas, uh, comisar pentru cercetare, inovare, uh, Uh, și știință în cadrul dialogului structurat, care este foarte important pentru ambele părți, și pentru Comisie și pentru Parlamentul European. Suntem de aceeași parte a baricadei, dar în această discuție suntem de două părți. Domnule comisar, aveți cuvântul. Very much, uh, Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte Jerzi, mulțumesc foarte mult pentru felicitări. A fost un moment foarte emoțional pentru noi Uh, suntem foarte mândri. Așadar, mulțumim, vă mulțumesc tuturor. Uh, îmi face o mare plăcere să mă aflu aici la acest dialog structurat. Îmi face mare plăcere să vin și să vă spun în legătură cu aceste trei subiecte pe care vreau să le abordez în următoarele minute. Despre Consiliul European al Inovării, după aceea în legătură cu uh, Science Cloud și Orizont 2020. Haideți să începem uh, cu situația uh, Consiliului European de Inovare din mm, discuțiile constructive pe care le-am avut în trecut cu membrii Comisiei ITRE, și tot ceea ce era legat de această idee pentru a face mai mult despre inovație și uh, cât de interesați ați fost uh, cu toții în această idee m-a încurajat. Orizont 2020, după cum știți, este primul program cadru care pune accentul pe inovare și cercetare și avem o serie de noi instrumente care au, introdu- au fost introduse în uh, Eh, la momentul respectiv, PPP, eh, instrumentul dedicat pentru IMM-uri și eh, numărul mare de solicitări ne arată că este un proiect bun. Însă avem nevoie de mai multă vizibilitate pe, vizibilitate pe partea de inovare, trebuie să îmbunătățim impactul și ceea ce uh, avem ca probe ne arată că uh, în, caz, în cazul IMM-urilor acestea nu sunt atrase de către programul nostru. Este uh, concluzia mea după un an și jumătate, după vizitarea mai multor uh, întreprinderi noi, care unele nu cunosc programele noastre, în ciuda uh, acestor avantaje, avem o performanță mai slabă în comparativ cu Statele Unite și China în ceea ce privește capturarea pieței de inovare. Prea multe dintre noile noastre, între, noile noastre întreprinderi mici și inovatoare nu cunosc programul de susținere europeană și când îl cunosc este văzut ca un program prea birocratic s-au îndepărtat de uh, activitatea de zi cu zi. Așadar, trebuie să-i susținem pe inovatori uh, și să introducem niște schimbări. De aceea, în ultimul an, anul, anul trecut, am venit cu această idee a Consiliului European al Inovării, însă vreau să fie foarte clar că este important să facem acest lucru aici cu dumneavoastră și să stabilim parametrii pentru această dezbatere. După cum am spus de mai multe ori, nu este vorba de crearea unor noi organisme instituționale. Nu este vorba de crearea unor noi uh, uh, staturi de birocrație sau complexitate, chiar invers, de fapt. Deci, nu este vorba de schimbarea bugetelor de la cercetare la inovare și vreau să, vreau să, fiu foarte, să fie foarte clar acest lucru, ci este vorba de simplificarea și creșterea uh, impactului nostru pentru susținerea pentru inovare. În al doilea rând, vreau să lucrez în acest Consiliu European al Inovării cu toată lumea, pe lângă diversele organisme pe care le avem, pentru că nu este o instituție nouă, deci uh, lucrăm alături de Institutul European pentru Inovație și Tehnologie, EIT, pentru a îmbunătăți întregul ecosistem al inovării. Am avut discuții foarte constructive cu Consiliul de Conducere EIT și știu că și ei sunt foarte angajați să conlucreze cu noi. În al treilea rând, ar fi important să poziționăm susținerea comunitară în așa fel încât să se bazeze pe finanțarea privată și să complementeze plus valoarea eforturilor naționale. Deci cum putem să creăm o atractivitate pentru finanțarea privată și cum putem să com- complementăm uh, finanțarea națională. Am avut rezultate foarte bune uh, și am primit peste o mie de răspunsuri la solicitarea de idei și am primit peste 100 de documente Uh, deci, pe lângă răspunsurile pe internet, am primit documente de poziție din partea multor actori și când am început, credeam că nici măcar nu vom primi 100 de răspunsuri, dar am primit 1000. Aceste documente au fost foarte importante pentru a înțelege care este părerea oamenilor și cred că trei mesaje au fost foarte clare. Primul mesaj al acestei uh, solicitări de idei este că Uniunea Europeană trebuie să fie mai deschisă pentru inovațiile uh, dramatice. Este nevoie de mai mare deschidere. De... Uh, deci primul mesaj a fost că trebuie să facem mai mult în ceea ce privește inovarea inedită. Uh, primul mesaj, uh, uh, al doilea mesaj în legătură cu care aveam un sentiment este că aceste scheme de susținere sunt prea greoaie, prea dificile și prea constrângătoare. Este foarte clar din răspunsurile primite. În al treilea rând, fondurile în sine nu reprezintă răspunsul. Și Asta am auzit și de la cei cu care m-am întâlnit, eh, oameni care încep, eh, care inițiază companii și au spus că banii nu sunt suficienți, trebuie să se facă mai mult. Trebuie formare, mentorat, trebuie să uh, avem un, uh, o cale de însoțire. Deci, în următoarele luni vom introduce, introduce câteva schimbări, le voi menționa. În primul rând, trebuie să adaptăm instrumentele de finanțare adaptate pentru a elimina constrângerile. Una dintre ideile de aici a fost ca uh, totul să, devi, să meargă de jos în sus. Avem uh, inițiative cum ar fi nanotehnologia și aici putem să începem ceva nou de jos în sus pe aceste subiecte. Deci aspecte foarte concrete pe care aș dori să le discut cu dumneavoastră. De asemenea, aș dori să folosim uh, pe deplin instrumentele pe care le avem la dispoziție, de la granturi până la instrumente financiare, să uh, analizăm ideile care au potențialul de a schimba pietele, piețele. Niciun investitor de risc nu face o investiție fără să se întâlnească cu echipa în care investește. Deci poate că ar trebui să avem mai multe contacte între persoanele care uh, ne solicită ajutorul. După aceea, să nu mai avem nu avem foarte mult timp pentru a monitoriza aceste proiecte și această monitorizare este foarte importantă. Trebuie să luăm mai multe măsuri în ceea ce privește simplificarea accesului la susținere, deci o mai bună vizibilitate pentru inovatori și, în, în definitiv, avem nevoie de experți. Trebuie să lucrăm cu oameni care au creat întreprinderi dar nu vreau să vorbesc foarte mult timp. Aceasta este doar prima parte. Domnul președinte poate să mă întrerupă. Vreau să vorbesc câte puțin și despre European Science Cloud. În ceea ce privește acest cloud uh, științific, câteva cuvinte. Știu că v-ați decis să mă ajutați în acest obiectiv. Avem o știință mai deschisă, pentru că în acest cloud european este vorba de transparență și mă bucur că v-ați angajat să mă ajutați în, către acest obiectiv printr-un raport ITRE la care al domnului Schaffhauser, la care a făcut referire domnul președinte. Așadar, îi, domn, îi mulțumesc domnului Schaffhauser Comisia a adoptat această comunicare în legătură cu inițiativa Cloud în aprilie 2016 cu acest uh, pachet tehnologic. Deci când discutăm despre acest uh, European Science Cloud, aici putem permite uh, oamenilor de știință să utilizeze datele. Venim dintr-o paradigmă unde datele erau puține și trecem către o paradigmă unde avem prea multe date. Aici vom aborda într-un mediu total diferit ceea ce trebuie să facem pentru a introduce datele într-un mediu unde există prea multe date, însă nu prea puține. Este o schimbare de paradigmă pe care poate să o introducă acest uh, cloud european. Este vorba aici de servicii. Avem, am avut un nivel de sus, un grup de susținere la nivel înalt în ceea ce privește guvernanța și aș dori să vă împărtășesc uh, concluziile acestui grup în discuțiile noastre. Avem foarte multe date produse de Orizont 2020, care sunt uh, date transparente până în 2017 și mă bucur că am avut acest consiliu istoric în care fiecare ministru a convenit să uh, existe publicații deschise. Deci avem o infrastructură pentru datele științifice transparente deschise către lume. Și salut și inițiativa Comisiei ITRE de a uh, emite un raport pe orizont 2020. Am Eh, discutat cu doamna Soledad Cabezon în legătură cu acest eh, raport și dacă poate fi adoptat înainte de vacanța de vară din 2017. Acest raport va fi, va fi foarte, foarte util în redactarea eh, evaluării intermediare a programului Orizont 2020. Acum vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar pentru prezentarea dumneavoastră introductivă pe cele trei subiecte care ne interesează. Dau cuvântul acum reprezentanților grupurilor politice. Domnul Eller, în numele PPE, are cuvântul primul. Mulțumesc, domnule comisar. Bun venit la Parlamentul European. Întrebarea mea se referă la structura EFSI. Vedem acum un potențial al ESI însă suntem pe perioada de gestație la oameni este 9 luni, la elefanți este mai mult. Aici cred că perioada de gestație va dura mai mult. Este important să, ne facem o idee mai clară, pentru că tocmai am votat bugetul pe anul viitor și am dorit să susținem un proiect pilot pentru restul mandatului. În al doilea rând, În al doilea rând, în ceea ce privește cadrul pentru acest Consiliu pentru Cercetare, am vorbit despre discuțiile cu EIT, însă EIT ține de monopol portofoliul unui alt comisar și avem o schemă de 4 miliarde de euro care sunt uh, executate de alte direcții generale. Mm, unii nu fac trimitere la alții, deci poate Consiliul European acest Consiliu European al Inovării nu face referire la Institutul de Cercetare. Deci poate ar trebui să se facă referire permanentă nu știu dacă există o trimitere la smart, programul Smart City, la programul Horizon. Această imagine fragmentată ar trebui să fie unificată și ea. Ar putea fi un nivel virtual de coordonare, însă trebuie să înțelegem că niciodată în istorie, în ultimele două mandate, inovația nu a fost atât de fragmentată în atât de multe programe, direcții generale și responsabilități. În al doilea rând, ați uh, făcut trimitere la abordarea de jos în sus. Cineva sugera o uh, urgentare a inovării să uh, răspundem solicitărilor din partea actorilor implicați, ca un aspect al, un aspect al inovării ține de viteză. Uh, abordarea de jos în sus se uh, referă la punctul de vedere antreprenorial. Așadar, trebuie să ai un consorțiu care solicită comisiei calendarul în care poate să răspundă la o solicitare. Extinderea acestei scheme este în interesul Parlamentului și servește uh, intereselor tuturor. În ceea ce privește Open Science Cloud, uh, salutăm uh, acțiunile dumneavoastră, însă dacă ne uităm la grupul de lucru și la consultarea partenerilor, există tensiuni subiacente între diversele direcții generale și până și acolo nu este foarte clar cine răspunde. Însă alte pro... există probleme care sunt în alte dosare și uh, părerile din diversele direcții generale au fost uh, nu chiar controversate, dar nu am văzut o linie directoare, o direcție foarte clară înainte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează acum domnul Nica, numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumim uh, pentru prezența dumneavoastră în Comisia ITRE, domnule comisar, și pentru dialogul permanent pe care îl aveți cu noi. Aș dori să abordez trei chestiuni. European Open Science Cloud, excelența științifică și IMM-urile și uh, FP9. Cu toții am salutat pachetul Comisiei privind cloudul european, deoarece reprezintă un pas important pentru economia bazată pe date, iar un nou cloud european deschis pentru știință și cercetare va oferi celor 1,7 milioane de cercetători din Europa și celor 70 de milioane de profesioniști în tehnologie, un mediu virtual pentru a stoca, partaja și realiza volume mari de informații generate de revoluția de date. Grupul de experți la nivel înalt privind o European Open Science Cloud din cadrul Comisiei a publicat un prim raport în uh, iunie 2016, în cadrul căreia principalele provocări au fost identificate ca fiind cele sociale, piețe fragmentate, lipsa de experți de date, etc. Aș dori să vă întreb, cum evoluează Open Science deja? Care sunt etapele efective de implementare? A doua chestiune. Uh, Deși rămâne un jucător de top în ceea ce privește producția de cunoștințe și excelență științifică, Europa pierde teren în ceea ce privește exploatarea rezultatelor cercetării. Legătura dintre universități și industrie și IMM-uri trebuie să fie consolidată, accesul la finanțare fiind extrem de important. Cum aveți în vedere să asigurați toate aceste elemente importante? Și cel de-al treilea lucru la care aș vrea să mă refer este Uh, referitor la FP9. Și întrebarea este cum uh, pregătește Comisia planificarea, începerea planificării pentru FP9 și așa cum este necesar ca statele membre să contribuie la procesul de planificare, de asemenea și Parlamentul European trebuie să fie implicat în acest proces. Aș dori să știm care este calendarul pentru FP9, pentru că el va acoperi perioada 2021-2027. Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența constantă, domnule comisar. Este un lucru foarte bun și ne-a ajutat să lămurim multe din lucrurile care ne preocupă. Mulțumesc! Uh, thank you very much, colleague. Next speaker, Mr. Henkel. Mulțumesc. Urmează domnul Henkel de la ECR. Domnule comisar, între timp am avut referendumul din Marea Britanie și am trei întrebări. Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană înainte de anul 2020, asta e clar. Marea Britanie este unul dintre marii contributori neți ai Uniunii Europene și vă întreb următoarele. Ne puteți oferi astăzi o estimare a cotei Regatului Unit la bugetul pentru Orizont 2020? În al doilea rând, Marea Britanie este contributor net și în cadrul Orizont 2020 și vă întreb dacă aveți de gând pe termen mediu sau lung să păstrați bugetul original pentru 2020. Și în al treilea rând, dacă decizia dumneavoastră este una favorabilă acestei mișcări, vreau să vă întreb de unde credeți că veți face rost de fondurile care vor lipsi și dacă nu veți reuși să găsiți aceste fonduri, care sunt mecanismele pe care le veți folosi pentru a reduce bugetul curent. Mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim pentru întrebările concise, la obiect. Urmează doamna Calas în numele ALDE. Mulțumesc. O întrebare care merge mână în mână cu uh, întrebarea adresată de colegul de la PPE. E vorba despre Consiliul European al in, in, Inovării. În Europa avem multe lucruri bune. O industrie solidă, dar și o cercetare solidă. Din păcate, nu avem o sinergie concretă între aceste aturi pe care le avem deja. Mă întreb dacă problema aceasta va fi rezolvată de Consiliul uh, European al Inovării. Avem EIT-ul, avem chicurile avem uh, diferitele hub-uri ale in, eh, pentru inovare din statele membre uh, și deci know-how-ul pentru inovare există. Oare Consiliul Inovării va reuși să pună la oaltă toată această experiență? Uh, și avem deja Consiliul Cercetării Problema e că avem o cercetare solidă în Europa, care însă nu se transformă în inovare la noi, ci în inovare la alții. Poate creând acest nou uh, nou uh, for al inovării nu face nimic altceva decât să subliniem faptul că inovarea nu este cercetare. Oare nu am putea compila cumva cele două foruri pentru a rezolva discrepanța dintre cercetare și inovare? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Matias în numele GUE. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Și eu vreau să vă adresez o întrebare pe tema Consiliului European al Inovării. am câteva îngrijorări. Mă gândesc la o propunere pe care deja ați făcut-o pe tema aceasta și aș vrea să vă vorbesc despre uh, participarea IMM-urilor în cadrul inovării europene. Avem aici o problemă centrală și anume IMM-urile reprezintă coloana ver- verticală a economiei europene și tocmai aceste IMM-uri nu se pot implica în inovare. Cum puteți ameliora situația? În momentul de față, marile companii multinaționale sunt singurele care participe la uh, inovare. În al doilea rând, vreau să vă întreb cum îmi puteți garanta că investițiile care vor fi făcute în inovare și har domnului. Avem fonduri la Orizont 2020, deci cum ne puteți uh, garanta faptul că aceste fonduri vor fi folosite într-o manieră eficientă și că ele nu vor ajunge doar la multinaționale, ci și la IMM-uri. În al treilea rând, mai pun o întrebare suplimentară. Care va fi legătura între Consiliul European al Inovării și uh, fondul uh, sau planul Juncker. Cum va fi inclus aici uh, în FACE și EIT? Mă gândesc că EIT încă nu a dat rezultat, rezultatele scontate. Cum veți reuși să ameliorați situația? Știu că nu veți, vreți să creați o nouă instanță, uh, dar cum vreți să articulați până la urmă aceste noi instrumente care par să nu funcționeze prea bine în momentul de față? Mulțumesc! Mulțumim. Urmează domnul Borelli, în numele EFTD. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa și pentru uh, disponibilitatea de care dă dovadă de a discuta cu noi. Ați vorbit despre dificultățile cu care se confruntă companiile în momentul în care vine vorba despre folosirea instrumentelor europene pentru promovarea inovării. Ați spus uh, deja că aceste instrumente nu sunt uh, prea bine cunoscute și că trebuie să depunem eforturi uh, suplimentare în acest sens. Dar eu vreau să vorbesc despre altceva. Există companii care cunosc aceste instrumente, care le folosesc, și care au uh, proiecte inovatoare, dar care, din păcate, până la urmă nu obțin fondurile necesare uh, pentru că, uh, pur și simplu, fondurile europene sunt limitate. Cred că ar fi nevoie de cel puțin încă o jumătate de miliard în bugetul Uniunii Europene, tocmai pentru a promova și a ajuta aceste IMM-uri care au idei inovatoare, dar care n-au acces la uh, fonduri. Lucrul acesta ne-ar putea ajuta uh, și avem nevoie de ajutor în momentul de față dacă ne uităm la economia europeană. Mulțumesc, uh, stimate coleg. Intervenție fără microfon. suis des fois habitué, mais pas... Bine, sunt obișnuit să fiu uitat, dar dumneavoastră nu m-ați uitat niciodată. În primul și în primul rând salut victoria Portugaliei. Trebuie să recunosc că chiar dacă țineam cu Franța în meciul cu Germania, în final am gândit că nu e chiar așa de rău să pierdem, pentru că Portugalia ar merita să câștige. Dar revin acum la întrebări, domnule comisar. Am multe. În primul și în primul rând, uh, mediul, domnule comisar. Am înțeles că dumneavoastră vă ocupați mai degrabă de servicii și uh, guvernanță în contextul comunității științifice. dumneavoastră vă ocupați de tehnologie. Dar eu vreau să vă pun întâi de toate două întrebări pe tema mediului înconjurător. Ne putem oare gândi la un cloud european, la stocarea, deci, a datelor, fără să ne punem problema, în primul rând, libertății publice și a proprietății datelor, asupra datelor. Deci, vă întreb, putem să vorbim despre cloudul european fără a ne gândi mai întâi de toate cine pune mâna pe aceste date, dacă are dreptul să pună mâna pe ele, dacă cetățenii sunt dispuși să ofere aceste date. E normal ca de la bun început datele cuiva să poată fi luate? Sau trebuie să mergem să le spunem cetățenilor uh, că până la urmă datele nu sunt luate? Sau ar trebui să ne gândim, de fapt, cine anume este proprietat, proprietarul respectivelor date. Deci, fără a răspunde la aceste întrebări, nu cred că putem promova cloudul european. În al doilea rând, dumneavoastră puneți accentul pe servicii. Dar putem vorbi despre software, despre hardware, despre ce avem noi în Europa, fără să ne punem problema suveranității? Știți uh, importanța chipurilor, sunteți un bancher, nu? E suficient să băgăm niște chipuri în sistemul de tranzacții uh, financiare și un concurent sau o altă autoritate uh, dintr-un stat terț cunoaște clar care sunt tranzacțiile financiare ale fiecăruia în parte. Eu știu uh, cât se poate de clar uh, cât de problematice sunt aceste chipuri. Am lucrat în armată și exista și în armata franceză problema aceasta în legătura cu uh, partenerii americani. Deci software-ul uh, Uh, și hardware-ul merg mână în mână, dar trebuie să mai răspundem și la întrebarea uh, pe care v-am adresat-o. Mi se pare una importantă. Și acum trec la subiectul uh, dumneavoastră de predilecție și anume serviciile. Și în acest sens, vă întreb dacă schimbul de date deschise deschide într-adevăr inovarea promovează uh, inovarea. Eu am experiența aceasta în inovării, în domeniul sateliților, în domeniul apărării și mă întreb dacă prin schimbul aceste de date deschise am reușit într-adevăr să promovăm inovarea. Vorbesc uh, despre lucrul acesta în numele Franței, până la urmă, care este un lider uh, în diferite uh, domenii. Oare deschiderea, schimbul acesta deschis de date ne-a ajutat într-adevăr să inovăm, să promovăm uh, inovarea? Deci, întrebarea pe care vă adresez eu, de fapt, este pornind de la această noțiune a dumneavoastră de, de servicii și pornind de la experiența mea, uh, pot să ajung la concluzia că comunitățile de cercetare închise, specializate, care se ocupă fiecare în parte de cât de câte un aspect, promovează mai degrabă inovarea. Iau exemplul Airbus. Directorul cercetării de la Airbus a ajuns la concluzia că e imposibil ca uh, comunitatea de cercetare din Franța și uh, Germania să lucreze mână în mână. A ajuns la concluzia că fiecare stat în parte trebuie să se specializeze dacă e ca lucrurile să meargă înainte. Dacă băgăm pe toată lumea în aceeași oală, rezultatele pe în cercetare nu Uh, nu sunt cele scontate. Vă dau exemplul uh, avionului Neuron. Fiecare uh, comunitate de cercetare a participat la elaborarea unei părți din proiect. Oare v-ați gândit la lucrul acesta? După aceea, când vine vorba despre guvernanță, într-adevăr am multe contribuții de făcut pe tema aceasta deosebit de importantă. Uh, mi-ar plăcea ca uh, toate temele acestea să fie uh, tratate în contextul acesta al mediului. Mi-ar plăcea să mergem împreună înainte, dar cred că toate aceste întrebări trebuie mai întâi de toate să își găsească răspunsul. Și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul mai mult, domnule președinte. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului comisar pentru răspunsurile la prima rundă de întrebări. Mai sunt vreo 12-13 colegi care vor să intervină într-o a doua rundă de întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încep cu întrebările adresate de domnul Eller și de doamna Calas, pentru că întrebările lor au mers până la urmă mână în mână. Mi-a plăcut uh, trimiterea făcută de domnul uh, Eller la sarcină. Mi s-a părut o metaforă foarte potrivită. În ceea ce privește calendarul Consiliului European al Inovării, dați-mi voie să vă spun și acum răspund și doamnei Calas. Deci, dar mai întâi de toate vă rog să renunțați la titulatura de Consiliu, pentru că aici, de fapt, nu creăm o nouă instanță. Nu vrem să creăm o competiție între acest Consiliu al Inovării și alte instanțe deja existente. Vă voi face o listă a lucrurilor concrete pe care le uh, dorim a le face. Există 10 priorități ale Consiliului European al Inovării, 10 priorități care nu vor duce la niciun uh, schimb al cadrului legislativ. Avem nevoie de, uh, în primul și în primul rând, de un grup de consultanți, de experți, uh, experți care să ne ajute în elaborarea politicilor. În al doilea rând, ne dorim revizuirea programului de lucru Orizont 2020, 2018-2020, printr-o uh, um, prezentare mai simplă a instrumentelor. Vrem ca cetățenii să vadă unde trebuie sau cui trebuie să, să îi se adreseze pentru a obține ceea ce pot să obțină. Mulți antreprenori mi-au spus că lucrurile sunt mult prea complicate și nu știu cui să îi se adreseze. După aceea, ne dorim să organizăm licitații deschise permanent Uh, care să, in, să ajute uh, IMM-urile să participe și ele la aceste uh, licitații. Asta este ideea noastră. Doamna să vorbea despre Consiliul European al Inovării, dar singurul feedback pe care îl primesc din partea acestora cu privire la lucrurile pe care trebuie să le facem, deci singurul uh, feedback este acela că trebuie să mergem de jos în sus. Deci, iată, încercăm să atragem IMM-urile. În al patrulea rând, uh, criteriile de inovare. Trebuie să vedem care trebuie să fie acestea pentru a promova, într-adevăr, inovarea. După aceea, Trebuie să revizuim și să accelerăm procesul de revizuire cu interviuri directe, cu echipe, cu re- rezultate rapide. Trebuie să fim așadar foarte concreți. După aceea, trebuie să oferim acces la mentori. E nevoie de oameni care să ajute aceste companii. Uneori uh, finanțăm o companie și după 5 ani nu mai știm ce s-a întâmplat cu respectiva companie. Trebuie să, să testăm noi instrumente de tip scale-up. Oare putem să creăm astfel de instrumente care să fie un fel de melaj între instrumentele financiare și instrum- alte tipuri de uh, instrumente? Uh, mai apoi, trebuie să evaluăm datele, datele care ne-ar putea ajuta să creăm noi politici. Uh, mai apoi trebuie să pornim de la sau să, să sprijinim programul Orizont 2020 uh, prin intermediul altor uh, altor politici deja existente. Cam acestea ar fi prioritățile noastre prin, pe care dorim să le transformăm în realitate prin Consiliul European al Inovării. Pentru asta doresc susținerea dumneavoastră. Deci vrem un contact mai direct, așa cum doriți și dumneavoastră în momentul în care vorbiți despre IMM-uri. Domnul Eller, de asemenea, a vorbit despre maniera în care colaborează diferitele directorate generale. Știți prea bine că eu îmi doresc să existe această colaborare. Uh, prin urmare, eu am întotdeauna un uh, contact direct cu EIT, cu colegul Navrașchis, dar aveți dreptate. Dar aveți dreptate, trebuie să colaborăm, toată lumea trebuie să participe în acest proiect comun. Domnule Eller, în ceea ce privește acest fast track for innovation, aveți dreptate, ar putea fi un fel de pilot, uh, proiect pilot pentru EIC. Avem uh, o mie de, documente, de, de uh, documente primite, 62 de uh, proiecte finanțate doar prin acest, acest proiect, 134 de miliarde. E un succes. Domnule Nica, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Puneați o întrebare cu privire la uh, acest Science Cloud și la diferitele Uh, la calendar. Noi ne dorim ca în primăvară 2017 să venim cu o foaie de parcurs uh, pentru finanțarea acestui cloud european și acest, uh, acest lucru se va face pe baza aporturilor uh, experților. Uh, grupul la nivel uh, înalt ne-a dat recomandări în ceea ce privește politica, guvernanța și uh, punerea în aplicare. După aceea, în ceea ce privește orizont, în ceea ce privește cloudul, în ceea ce urmează, ne dorim ca datele deschise să fie deschise cu adevărat până cel târziu în 2020 pentru a sprijini într-adevăr inovarea în Europa. Este vorba despre date obținute din proiectele finanțate prin Orizont 2020 până în uh, acest an limită 2020 și, de asemenea, încercăm, vom încerca și ne dorim să compilăm toate datele obținute în diferitele state membre. Încercăm, alături de statele membre, să găsim căi de parcurs, astfel încât uh, datele acestea să fie folosite într-o manieră cât mai puțin costisitoare și cât mai eficientă. Deci, Orizont 2020 ar trebui să ne ajute în crearea cloudului european. Vă mulțumesc pentru întrebare și m-ați întrebat care sunt termenele viitoare pentru FP9, pentru programul cadru 9. Vă mulțumesc pentru această întrebare. După cum știți, între octombrie și noiembrie 2016 vom avea consultarea publică online cu privire la evaluarea interimară, apoi în decembrie 2016 vom avea prima întâlnire a grupului la nivel înalt, apoi în ianuarie 2017 vom avea acest eveniment pentru părțile interesate Apoi, până în octombrie 2017, mm, vom avea în mai publicarea documentului de lucru, apoi raportul grupului la nivel înalt, apoi toate contribuțiile din partea Parlamentului și până în octombrie 2017 putem să avem comunicarea Comisiei cu privire la evaluarea interimară a Orizont 2020 și situația, perspectivele de viitor pentru uh, programul cadru 9. Apoi, domnul Henkel a adresat o întrebare. Mă întrebați despre Regatul Unit. În primul rând, toată lumea știe colaborarea noastră cu Regatul Unit și toată lumea care mă cunoaște știe cât de întristat mă simt această situație în acest moment, însă mingea este în terenul Regatului Unit. Deci nu pot să vă spun mai multe. Lucrurile sunt așa cum sunt în momentul de față. Nu am fost notificați eh, cu privire la nimic la instituții. Deci trebuie să continuăm ca și până acum, dar nu putem deschide dezbateri pe diverse domenii, pentru că acest lucru nu ar fi în beneficiul Europei. Acum, mingea este în terenul Regatului Unit, ei trebuie să inițieze procesul și apoi vom vedea ce vom face. Dar întrebările pe care le-a adresat, să știți, eu mă gândesc la ele în fiecare zi. Credeți-mă. Dar uh, acum nu e momentul să discutăm uh, aceste chestiuni. Putem doar să spunem că Regatul Unit este în continuare un membru al Uniunii Europene și lucrurile continuă. Oamenii de știință britanici sunt bineveniți în proiecte și, sigur, pe viitor situația s-ar putea să fie foarte dificilă, domnule Henkel, aveți dreptate. Apoi, mi s-a adresat o întrebare din partea compatriate mele, Marisa Matias, deci o să trec în la limba portugheză acum și apoi am să revin la engleză. Ela, muito obrigado pela, pelas suas uh, questões uh, muito uh, pertinentes. Vă mulțumesc, stimată colegă, pentru întrebările noastre foarte pertinente. Consiliul European al Inovării încearcă să rezolve problemele pe care le-ați evocat dumneavoastră. Încercăm să vedem care e locul IMM-urilor. Cum, încercăm să vedem cum anume ne putem asigura că nu doar aceiași profită de pe urma programelor noastre. Trebuie să ne asigurăm că Orizont 2020, până la urmă, îi ajută pe toți și pe cei care poate că nu cunoșteau programul în, înainte. Uh, Consiliul European al Inovării are o abordare ascendentă mai degrabă decât descendentă. Încercăm să dăm putere, să asistăm uh, inovarea, încercăm să ajutăm uh, IMM-urile care acum uh, sunt pierdute așa într-un sistem foarte complex care face uh, în așa fel încât IMM-urile să nu știe cui trebuie să îi se adreseze. Deci noi ne gândim că acest uh, Consiliu al Inovării va fi un instrument de ajutorare a IMM-urilor. Uh, acest Consiliu ne va arăta care sunt avantajele și dezavantajele acestui sistem și uh, ne va ajuta de asemenea să depășim uh, problemele. După aceea, dumneavoastră, mă rugați să fac o legătură între acest Consiliu și FC. Ei, mi se pare că Consiliul acesta este un fel de tocăniță. Conține o grămadă de instrumente, respectiv uh, uh, de, uh, respectiv diferite ingrediente. Ori ingredientele acestea puse împreună vor da un rezultat. Um, Consiliul acesta va coordona diferitele ingrediente și ne va ajuta să ajuntă, ajungem la rezultate. Trec din nou la engleză. But also on the financing. Și apoi, sigur, finanțarea este un alt aspect important și astfel, domnule Borele, ajung la un alt subiect pe care nu l-am menționat aici în primul rând, plafonul de excelență, și anume cum putem să obținem mai multă finanțare pentru a obține sinergii cu fondurile structurale și aici cred că țara dumneavoastră este un exemplu excelent al uh, utilizării acestei, uh, acestui sigiliu al excelenței. Și în al doilea rând, în ceea ce privește fondurile. Ați menționat uh, 500 de milioane în întrebarea dumneavoastră și da, vrem să creăm acest fond al fondurilor care să ajute ideile în ziua de azi. În momentul de față nu e greu să creezi o companie în Europa. Întrebarea este cum reușești să o crești, să ajungă o companie mare. Și o companie care poate să atragă, atragă fonduri private este una care va câștiga. Uh, și de aceea lucrăm la uh, un pachet de propuneri în acest uh, sens și sunt într totul de acord cu ceea ce ați spus. Apoi, Da, eh, Schaffhauser. C'est bien comme ça Schaffhauser. <laughs> Très bien. Eh. E bine așa, domnule Schaffhauser. În franceză, așadar, pentru dumneavoastră, în legătură cu stocarea datelor aici, este vorba de cercetători europeni, de oameni de știință. Ei ne solicită acest lucru de ce? Pentru că văd că în Europa nu au capacitatea de a avea tehnologia și serviciile necesare. Deci, câteodată nu știu ce să facă cu informațiile lor și le stochează în altă parte, în China, în Statele Unite. Așadar, pentru noi este, într-un fel, obligația să dezvoltăm pentru cercetători o capacitate ca aceștia să rămână în Europa. Așadar, Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că poate nu era clar la început. Tehnologia nu este o condiție necesară, dar nu suficientă. Deci trebuie să avem o tehnologie superioară și chiar și cu acest lucru nu este suficient. Trebuie să știm cum pot să se coordoneze aceste date, cum se pot colaționa. Uh, pentru că acum 90% din datele din lume au fost create în ultimii 2 ani. Este extraordinar dacă ne gândim la acest lucru. Deci, în această parte, când vrem să avem o tehnologie superioară al celeia din uh, alte părți ale lumii și după aceea serviciile. Mi-ați spus uh, o întrebare în legătură cu care vreau să vă împărtășesc experiența una pe deschidere și cealaltă pentru diversitate. Primul punct. Astăzi avem dovada că deschiderea creează valoare. Timp de mult timp vorbeam despre proiectul genomului uman. 3 miliarde de, cu 3 miliarde de investiții publice, a creat 300 de mii de locuri de muncă și 800 de miliarde ca impact economic. Însă, vă dau un exemplu și în Europa. Am fost la Heidelberg, la Centrul de Bioinformatică și ei au făcut uh, calculul. Deschiderea acestor date pentru partajarea informației creează peste 1,2 miliarde de euro pe an ca valoare. Și asta pentru că uh, transmiterea datelor de astăzi uh, ține de protejarea ideilor noastre, că, pentru că văd că întrebarea dumneavoastră este valabilă. Pentru mine este o diferență între um, transmiterea cunoașterilor și protecția ideilor. Eu susțin protecția ideilor, pentru că ideile reprezintă produsul, însă nu există produse noi fără să uh, transmitem uh, cunoașterea. Deci trebuie să lucrăm pe deschidere și pe cunoaștere. După aceea, diversitate. Ați spus uh, și cred că am spus că este un lucru foarte important pentru Europa. Uh, diversitatea pentru oamenii care au studiat-o în domeniul cercetării, la nivelul culturii, religiei, capacității de a vedea lumea, lucru foarte important pentru crearea, creația științifică. Este cel mai bun lucru pe care îl avem în Europa pentru că ne va da o mare susținere în ceea ce privește inovarea și, inovarea și știința. Așadar, luăm notă, iau notă de ceea ce ați spus, însă împărtășesc preocupările dumneavoastră în legătură cu protecția datelor, cui aparțin aceste date, încă nu avem un răspuns și este esențial să uh, Știm unde merg aceste date. Însă, într-un fel, transmiterea cunoștințelor uh, ține și de protecția lor. Întrebarea dumneavoastră nu se referea doar la lumea științifică. Uh, fără îndoială că oamenii de știință își doresc ca ideile lor să se propage. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Dragi colegi, 15 vorbitoare am pe listă. Ceea ce înseamnă, din păcate, că nu pot să vă acord decât un minut fiecăruia, dacă dorim să dăm posibilitatea domnului comisar uh, să ne răspundă la sfârșit. Deci, intervenții cu durata de un minut. Începem cu domnul Zanonato. Grazie, președinte, anch'io ringrazio. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului comisar Vreau să-i mulțumesc pentru introducerea foarte clară. Și am o întrebare directă pe care aș fi dorit, uh, am, am dreptat-o și înainte, dar vreau un răspuns mai detaliat. În decembrie 2014, nouă state membre ale Uniunii Europene și nouă țări din Mediterană, Cipru, Grecia, Fran- um, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, au prezentat o propunere pentru ca Uniunea Europeană să participe într-un proiect de parteneriat de cercetare și inovare în zona Mediteranei. Se numește proiectul PRIMA. Comisia efectuează o serie de evaluări de impact pentru a analiza această inițiativă această inițiativă are o mare importanță politică și diplomatică și eu consider, Comisia Europeană dă impresia că amână a aceste valori de impact. Aș dori să mă informați cu privire la ce se întâmplă, ce se întâmplă în procedura de consultare pentru proiectul prima, de ce există această întârziere. Sí, muchas gracias, presidente. Doamna Castillo Vera, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, foaia de parcurs pentru aplicarea dezvoltării acestui NOR uh, Open Science Cloud este destul de urgent. Nu știu când ați spus, din septembrie 2017 uh, s-ar putea crea această foaie de parcurs. Eu cred că ar trebui să accelerăm lucrurile în al doilea rând, ca și colegul meu din Italia, avem nevoie de o propunere legislativă din partea Comisiei înainte de Consiliul de Competitivitate din mai 2017, pentru că altfel vor începe deja proiectele înainte de 2018. Așadar, vă mulțumesc pentru urgentarea tuturor acestor aspecte. Zorinio. Domnul Zorinio. Muito obrigado, Sr. Comissário. Queria felicitá-lo, não pela vitória do euro, aí partilhamos a mesma alegria, mas pela abordagem bottom-up, participativa, flexível, que aqui nos apresentou, eh, para criar uma sociedade. Vă mulțumesc eh, în legătură cu abordarea orizontală pentru a facilita societatea inovării. În primul rând, ca membru al Comisiei de Cercetare a Emisiilor, am identificat un model care mă îngrijorează. Există anumite entități care primesc finanțări europene pentru a uh, face cercetare și ulterior publică studii, fac seminarii și ateliere. Nu vi se pare că în anumite cazuri în care uh, cercetarea este finanțată de către Uniunea, Uniunea Europeană, ar trebui să există, existe un sistem de alertă timpurie, după cum am văzut în cazul emisiilor auto. În al doilea rând, uh, s-a anunțat recent intenția de a crea în Azore un centru de cercetare pentru climă, spațiu, oceane, ce contribuții ar putea să aducă acest proiect la cercetare și inovare și care sunt posibilitățile de punere în practică. Bun, domnul Marta era pe listă, dar a dispărut între timp. Așadar, trecem la următorul vorbitor, domnul Boni. Mulțumesc, domnule comisar, vă felicit pentru prezentare și pentru eforturile pe care le faceți pentru ca știința europeană să fie mai inovatoare și adaptată la provocările cărora trebuie să le facă față. Aceste idei, uh, inovare deschisă și un science cloud deschis sunt cruciale, dar atunci când vorbim despre acest science cloud, cloud deschis, se pun mai multe întrebări. În primul rând, cum se poate dezvolta utilizarea tipurilor de date pentru uh, creștere și pentru știință în ceea ce privește protecția datelor, dacă e vorba de date cu caracter personal. Și apoi, um, având deschiderea pentru un flux liber de date în Europa. În al doilea rând, cum pot fi implicați oamenii de știință europeni din toate țările în cooperarea cu Open Science Cloud, pentru că eu cred că acest lucru este foarte important pentru succesul uh, pe viitor și de ce fel de promovare avem nevoie pentru a disemina informațiile, ce fel de beneficii vor uh, exista pentru utilizarea Open Science Cloud. Și apoi, ce condiții ar trebui să fie îndeplinite pentru ca acest uh, proiect să vină cu soluții de uh, extragere de date uh, pentru a face schimb de informații în beneficiul științei. Mulțumesc, domnule Boni, spune președintele. Doamna Piring. Doamna Viring, spune domnul președinte, îmi cer scuze pentru pronunție. Bine ați venit în Comisia ITRE pentru că îl uh, înlocuiți pe domnul Debacăr următorul membru al guvernului din comisia noastră. Nici nu știu câți, vreo șapte, opt, nouă de la începutul mandatului nostru au plecat în guverne. Deci vă știți acum uh, viitorul. Odată ce sunteți aici. Doamnă Viring, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră foarte clară. Am mai multe întrebări. În primul rând, se spune că uh, ar trebui să se faciliteze accesul uh, întreprinderilor și IMM-urilor la finanțare europeană și în același timp uh, um, din păcate, acest lucru nu se întâmplă în mod uh, semnificativ. Ce fel de măsuri uh, vă imaginați pentru ca întreprinderile să devină mai inovatoare fără neapărat să folosească fonduri europene? Și apoi, în ceea ce privește uh, Uh, uh, concursul uh, în care ne aflăm acum cu Statele Unite, care sunt mult mai inovatoare decât Europa, cum putem să simplificăm uh, accesul uh, întreprinderilor noastre la fonduri europene și să nu uităm că există și capital uh, privat de risc, care de asemenea este uh, disponibil în Europa. Aveți propuneri și măsuri concrete uh, pentru acesta și apoi, sigur, o să felicit uh, pentru rezultatul obținut. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, jeśli patrzymy na... Mulțumesc, spune doamna Libatka. Domnule comisar, dacă îi privim pe beneficiarii programului Orizont 2020, atunci putem vedea foarte clar că există o falie geografică, uh, vechile țări și noile țări din Europa. Există această sciziune și mă întreb dacă nu vă dă de gândit, nu vă îngrijorează acest lucru și ce fel de măsuri, care sunt măsurile imediate pe care le puteți lua pentru a vă asigura că și oamenii de știință din uh, statele membre mai noi pot să aibă acces la acest program. Mulțumesc, doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori și eu să vă felicit pentru această victorie la fotbal duminică seară. Domnule comisar, aș dori să vă întreb în legătură cu relațiile economice, economice ale Uniunii Europene cu Elveția. Lumea cercetării este foarte legată de ceea ce se întâmplă în Elveția, uh, noi mergem, ne deplasăm câteva săptămâni la Strasburg, însă nu suntem singurii din Europa care avem contacte foarte apropiate cu Elveția, Elveția care este un partener real. Deci, următoarea întrebare. Care este poziția Elveției în ceea ce privește participarea la Orizont 2020. Știu că asocierea parțială se termină în 2016, va trebui semnat un nou protocol, va fi semnat și Brexitul ar putea să ave, aibă o influență în legătură cu acest acord cu Elveția. Vă mulțumesc. Doamna Moody. Vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru duminică. Mi-aș dori ca Anglia, ca pierderea Angliei la fotbal să fie cel mai rău lucru care ni s-a întâmplat în ultima vreme. Da, reprezintă, echipa reprezintă toate insulele al Regatului Unit. Câteva idei. În primul rând, Ați vorbit mult despre inovații și noi companii, însă în ceea ce privește creșterea locurilor de muncă este foarte importantă și evoluția. În aceea, în legătură cu simplificarea, uh, accesul la susținere financiară, însă și susținerea între granturi și credite, ar trebui să fie explorate mai mult. Aș dori să susțin comentariile domnului Eller când a echivalat perioada de gestație cu Consiliul European al Cercetării. În primul rând vorbim despre cercetători universitari. Sunt foarte mulți cercetători care ar fi excluși dar încă suntem în Uniunea Europeană. A doua oară în legătură cu JET și semnificația pentru ITER în relație cu viitorul ITER. Vă mulțumesc și felicitări și pentru dumneavoastră. Domnul Blanco Lopez. Doamna. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule comisar. Am avut câteva rapoarte în ultima vreme uh, din partea a diverselor comisii. Însă există mai multe ajunsuri și neajunsuri. În ceea ce privește IMM-urile. Acestea reprezintă modelul european, însă aveți un instrument pentru IMM-uri și s-au identificat o serie de probleme. Acest mecanism duce la dubii pentru că aceste IMM-uri nu au o informație de plină în legătură cu aceste uh, propuneri, pentru că s-au făcut uh, evaluări diferite pe aceeași propunere. Rata de acceptare este scăzută, și există uh, incapacitate de transfer a fondurilor neutilizate între programe. Ați identificat aceste probleme și ați propus măsuri pentru a le remedia. Vă mulțumesc. Domnul Cabrezon Luis. Doamna. Doamna. Uh, vă mulțumesc uh, Domnule comisar, în urmă cu un an și jumătate am prezentat o propunere și o inițiativă conform articolului 151 pentru cooperare științifică de cooperare în Mediterană, unde nu este vorba de, doar de cea mai mare inițiativă de cooperare, ci și de diplomație în domeniul alimentației și apei. Deci, este foarte important să, ca acest proiect să vadă lumina zilei Însă acum se pare că este relaționat în legătură cu cercetarea legată de migrație și că evaluarea comisiei nu va fi uh, favorabilă și că proiectul va fi respins. Mie mi se pare că alimentația și apa sunt uh, probleme foarte importante și au un impact uh, și asupra migrației și nu trebuie să periclităm o inițiativă care mi se pare extrem de importantă aș dori să vă uh, ridic această problemă. În orizont 2020 există o evaluare intermediară și aș dori să ne comunicați uh, care sunt pașii următori și când veți prezenta o comunicare în acest sens. Vă mulțumesc, doamna Vircunen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Când vorbim despre inovare, este foarte important să ținem cont și de rolul cercetării fundamentale, de asemenea investiții în infrastructurile de cercetare, care sunt foarte importante pentru a facilita acest lucru. Acest Open Science Cloud este foarte important și interesant, face parte din economia bazată pe date. Am doar o serie de comentarii, nu doar întrebări. Doam, domnul comisar poate să-mi spună dacă este de acord cu mine, pentru că vom înființa acest nou Open Science Cloud și mi se pare foarte important ca acesta să fie bazat pe infrastructura deja existentă și pe baza acestor competențe pe care le avem deja mm, să fie Uh, să permită servicii interoperabile și bazate pe consumator. Așadar, este cu atât mai important să utilizăm infrastructura în surplus. Alte comentarii în legătură cu modelul de finanțare. Am înțeles că acest model este destul de deschis în continuare, însă cred că trebuie să găsim un model de finanțare durabil și că trebuie să se clarifice responsabilității. O parte din finanțare va veni de la statele membre, din câte am înțeles, și mi se pare foarte important să ne asigurăm că vor exista și beneficii naționale de pe urma acestui sistem. Ar fi foarte interesant să vedem cum putem utiliza mai bine infrastructura existentă și cu ce model de finanțare. Vă mulțumesc foarte mult. Am înțeles că aveți o întrebare foarte scurtă, domnule Heller, pentru domnul comisar. Vă rog. Vă mulțumesc. În ceea ce privește Brexit, există o anumită înțelegere, idee greșită că Regatul Unit este un mare contributor net, însă noi ne refeream la Regatul Unit care va aplica articolul 50 și va declanșa o perioadă de 2 ani. Însă deja, în ceea ce privește orizontul 2020, protocolul, protocolul Euratom trebuie prelungit anul viitor. Deci, eh, acest lucru are legătură cu Regatul Unit și, din punct de vedere tehnic, cât de realist eh, vi se pare eh, un asemenea termen de 2 ani, pentru că sunt și alte probleme care sunt urgente și nu doar în termenul prevăzut de articolul 50. Dacă îmi permiteți, înainte de a da cuvântul domnului comisar, în cazul Consiliului European de Cercetare, este o cercetură, o instituție care finanțează cercetarea fundamentală nu aveam o asemenea structură în programul cadrul 6, doar în programul cadrul 7 și pentru universități a fost extrem de important pentru că toate cercetările au aveau loc în instituții. Nu a fost un grup mare de persoane Eh, dar s-au promovat foarte mult eh, cercetarea europeană. În cazul inovării europene, Institutului European de Tehnologie, în acest caz, nu am creat o instituție nouă, ci am creat o rețea a instituțiilor eh, deja existente – care au lucrat împreună cu industria. Deci am aceeași întrebare în cazul Consiliului European al Cercetării, pentru că am înțeles că nu va exista nicio instituție nouă, nu va mai exista nicio clădire nouă, ca să spunem așa. Ce se întâmplă cu bugetul acestui, acestui Consiliu? Foarte simplu, pentru că este posibil să existe un buget și bugetul uh, ar trebui să ajute instituțiile existente să fie mai eficiente, ca și în cazul Institutului European de, pentru Tehnologie și al celorlalte institute. Deci nu am mers împotriva celorlalte instituții, le-am ajutat. Deci am o întrebare foarte concretă. Finanțarea. Poate nu va exista o finanțare, însă dacă va fi o finanțare, cum poate fi aplicată pentru a nu, fi, o, pentru a nu exista o competiție cu toate celelalte instituții dedicate inovării. Very good, Mr. President. I'll start. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu dumneavoastră și după aceea răspund celorlalți. Cred că v-ați referit la ceva care este foarte important. Ați spus promovarea cercetării comunitare și uh, brandul creat și inovarea trebuie să creeze acea conștientizare care a fost atât de bună în termen de cercetare. Însă, de la bun început, ideea a fost ca acest aceste lucruri să poată să fie făcute acum chiar fără un buget. Deci dacă aceste idei funcționează chiar fără un buget, sunt idei foarte bune. Dacă trebuie să introducem un buget pentru a le transforma în realitate, poate nu sunt așa de bune. Deci, deocamdată, bineînțeles, în viitor, pe lista de lucruri pendinte este crearea acestui grup de consiliere, de experți, însă este vorba mai mult de idei care țin de modalitatea în care mm, funcționăm uh, decât de buget și vom examina toate aceste lucruri în viitor, însă schimbările primesc uh, nu privesc bugetul, însă dacă Uh, colaționăm toate bugetele pe care le avem deocamdată, fast track, instrumentul pentru IMM-uri și celelalte, de ajungem la un buget uh, destul de mare deja existent. Așadar, am nevoie, mă aștept uh, idei suplimentare și de la Parlament, însă aceste idei ar fi bune chiar și fără un buget în momentul actual. După aceea, alte întrebări cât de mult timp avem la dispoziție? 10 minute? Vă rog, mulțumesc. Primul rând, doamnei Anato, cred că întrebarea în legătură cu prima era și a doamnei Ananato și a doamnei Castillo Vera și a doamnei Soledad Cabezon care este acolo, deci pe prima. I'm a big fan of this project. Știți uh, că susțin aceste proie- acest proiect. Știți prea bine că m-am implicat uh, direct în prima. Acum finalizăm analiza de impact. Există un întreg grup la directoratul general care lucrează la această evaluare. A existat un uh, grup de evaluare în fața căruia s-a prezentat directorul general. Um, în vară vom lăsa consultările inter servicii și după aceea colegiul va adopta, va trece la adoptare în septembrie sau în octombrie și, bineînțeles, ne vom adresa mai apoi uh, Parlamentului și Consiliului. Prin urmare, în momentul de față suntem în plină desfășurare a procesului și, prin urmare, nu am dreptul să vă dau detalii suplimentare, dar consider că proiectul acesta este esențial pentru viitor, atât în ceea ce privește apă, cât, apa, cât și în ceea ce privește alimentele. Prima înseamnă, de fapt, apă și alimente în zona mediterană. E important să subliniem lucrul acesta, că uneori folosim acronimele și acronimele nu uh, sugerează adevărata importanță a subiectului. El procesul În legătură cu accelerarea procesului, în ceea ce privește mm, cloudul european este esențial pentru cercetătorii din Europa, pentru oamenii de știință. Eu cred că este prima întrebarea pe care o am pentru cercetătorii din toate statele, cum putem să avem acest cloud. Deci sunt implicat foarte personal. Este interesul meu personal, însă trebuie respectat procesul. De, uh, deputat uh, Carlos Zorinho. Uh... După aceea a intervenit uh, domnul Zorinho. Vreau să vă mulțumesc pentru cele spuse. Știți prea bine că nu mă pot pronunța asupra centrului comun de cercetare, care nu intră în mandatul meu, în uh, portofoliul meu. Dar vă asigur că Grupul științific de la Consiliul Inovării se ocupă de lucrul acesta. În momentul de față, experții și-au aplicat atenția asupra emisiilor. De fapt, aceasta este prima activitate care a fost demarată și am vrut de la bun început să discutăm cu dumneavoastră despre subiectul acesta. Deci avem oameni de știință care uh, colaborează strâns cu uh, comisia. Știți prea bine, centrul din Azore. Domnule Zorinio, mă bucur că sunteți aici. Am discutat și cu responsabilii uh, din Portugalia. Regret, deplor decizia părții americane de a părăsi baza aeriană din Azore. Deci, genul acesta de proiect ar putea să facă obiectul unor finanțări din partea Orizont 2020, dar trebuie să vedem. După aceea, domnul Boni a adresat și el o întrebare pe tema implicării în cloud a oamenilor de știință din Europa. Da, într-adevăr, totul trebuie să se desfășoare de, sus în sus, de jos în sus. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce le oferim oamenilor de știință este într-adevăr lucrul de care au nevoie ei. De deci acum ne, ne întâlnim cu o serie de experți care încearcă să ne furnizeze informațiile acestea. După aceea, doamnei uh, Vietnic, vreau și eu să-i urez bun venit în Comisia ITRE și toate cele bune. Bună o întrebare cu privire la capitalul de risc. Într-adevăr, acum lucrăm la ideea creierii unui fond al fondurilor la nivel european. Încercăm să atragem uh, fonduri private și uh, gestiunea ar trebui să fie una privată de asemenea. Aportul public ar trebui să fie minim. Uh, încercăm să creăm în acest, uh, sau să adunăm în acest fond al fondurilor vreo 500 de milioane de, de euro. M-ați întrebat de asemenea cum anume dorim să procedăm din punctul acesta de vedere pe viitor. Mi-ar plăcea să am mai mult timp la dispoziție pentru a mm, discuta despre cadru, despre maniera în care evaluăm regulamentul, uh, pornind de la experiența olandeză, dar întrebările dumneavoastră au fost foarte, foarte importante. După aceea, doamna Libaxa, îmi cer scuze pentru pronunție. Știți prea bine care este importanța pe care o acord până la urmă um, sectorului acesta, acestuia cercetării uh, dezvoltării ei, mi-ar plăcea să avem mai multe fonduri care să ajungă la acest, uh, uh, în acest sector și colaborez în acest sens cu comisarul Crețu. După aceea, doamna uh, Sander mi-a adresat o întrebare pe tema Elveției. Stimate doamnă, dați-mi voie să vă spun că mingea e în terenul elvețienilor. Eu, bineînțeles, acord o mare importanță cercetării din Elveția, uh, pentru că aceasta este absolut uh, minunată. Standardele sunt cele mai înalte. Ce s-a întâmplat la Zurich uh, este cunoscut în întreaga lume. Dar trebuie să existe în momentul de față uh, o mișcare din partea Elveției. Uh, sper că ratificarea va avea loc cât mai curând cu putință, sper că vom putea avansa cât mai repede cu putință pentru ca uh, a noastră colaborare cu cercetarea din Elveția să continue. După aceea, doamna Moody îmi adresa o întrebare legată de, sau mai multe întrebări legate de Marea Britanie. Voi, uh, mă voi deplasa la Manchester în curând și voi explica comunității britanice că situația este aceasta pe care o avem în momentul de față. Comunitatea științifică ar trebui să continue în același avânt în Marea Britanie. vreau să le explic că cercetătorilor britanici că nu sunt dați la o parte, nici pe departe, în, date fiind cele întâmplate. Am discutat cu ministrul de resort din Marea Britanie și acesta mi-a explicat că există această temere, tocmai de aceea mă deplasez în Marea Britanie pentru a vedea care sunt temerile concrete ale oamenilor de știință și după aceea le voi da răspunsurile pe care le doresc. Mai există câteva întrebări care au fost adresate. Domnul Blanche, Blanco Lopez. În ceea ce privește IMM-urile, această idee a schimbării Centrului European de Inovare vine ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Deci trebuie să avem mai mult uh, Mm, mai multe criterii în valoarea unui IMM, pentru că un IMM funcționează după echipa sa de gestiune. Mergem în sensul pe care îl spuneați dumneavoastră. După aceea, profit să răspund doamnei Cabeson Luis în legătură cu calendarul pe care l-am uh, descris până în 2017, cum vom face consultarea uh, actorilor implicați. Vă felicit pentru responsabilitate și mă bazez pe dumneavoastră. Am discutat deja despre aceste aspecte Sper că după anul, sfârșitul anului 2017 vom avea informațiile necesare pentru uh, comunicarea în legătură cu viitorul program. From Mrs. Uh, după aceea, doamna Virkunen a venit cu niște comentarii foarte, de foarte mare calitate cu privire la infrastructură și uh, interoperabilitate. Sunt într totul de acord cu domnia sa. Domnule Eller, întrebările pe care le-ați pus sunt într-adevăr importante. Totul va depinde de Marea Britanie, însă voi încerca să contribui la găsirea unei soluții. Dar, într-adevăr, uh, Euratom e o mare problemă. Uh, da. dacă aveți vreo recomandare, vă rog frumos să mi-o transmiteți. Și a, domnului președinte, deja i-am răspuns. Intervenție fără microfon. Da, punct de procedură. Înainte de vară am adresat comisiei cinci întrebări cu privire la accesul liber și uh, știința deschisă, acest open science. Am fost uh, informat de către secretariat, însă că nu mai am dreptul să pun aceste întrebări, pentru că maximul uh, de întrebări pe care îl putem adresa este de 5. Dar cu toate acestea, îmi permit să adresez întrebările acestea în momentul de față Uh, văd că președinția nu a, uh, președinția nu a venit cu o decizie formală cu privire la reducerea numărului de întrebări care stau la dispoziția fiecărui eurodeputat în parte, deci o decizie oficială nu o avem, dar cu toate acestea văd că limite inoficiale există. Vreau să vă întreb dacă există într-adevăr ceva scris în direcția aceasta sau uh, din păcate sau sau uh, nu. Și acum uh, vreau să le mulțumesc interpreților pentru că um, m-au ajutat. După amiază, nu voi mai veni la ședință, profit de, ochis pentru a le, uh, de ocazie pentru a le mulțumi interpreților. Domnule, domnul președinte, uh, mă voi interesa, mă voi interesa, nu știu nimic precis, dar vin cu un răspuns, cu siguranță. Domnule comisar, vă mulțumim, vă mulțumim pentru răspunsuri, vor mai exista și alte, multe alte întâlniri Uh, înainte de finele mandatului. Sper că veți avea parte de o vacanță genială, că veți juca fotbal chiar cu uh, copiii dumneavoastră. Ce aveți? A, un băiat și uh, doi, două fete. Dar și fetele joacă bine fotbal. Deci, un concediu minunat cu alături de copiii dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru pre- prezență. Dear colleagues, Stimați colegi, ne revedem la 3 după amiază. Ultima parte a ședinței noastre, ora 15, astăzi. Sunteți cu toții invitați. Ne întâlnim mai întâi de toate la ora 3 cu președinția slovacă. Ne vedem peste două ore și jumătate.